Președintele Republicii Haiti. Können mir Rednerpult hier hinstellen? liebe kolleginnen und kollegen sehr geehrter herr kollege stimate președinte Martelli relațiile dintre Uniunea Europeană și președintele Republicii Haiti sunt extrem de importante pentru noi. Cu tremurul care pe 12 ianuarie 2010 a devastat țara dumneavoastră și care a provocat peste 220.000 de victime. Știm că la un moment dat 7 milioane de oameni au rămas fără adăpost în urma acestui cutremur, deci acest cutremur a dus la un val nemai văzut de solidaritate la nivel internațional solidaritate mai ales din partea cetățenilor europeni. Uniunea Europeană a lansat atunci un sistem de ajutorare umanitar pentru reconstrucția acestei țări. Uniunea Europeană a fost principalul donator în Haiti. Țara dumneavoastră în continuare trebuie să facă față urmărilor acestui cutremur devastator. Și anul acesta, încă o dată, Haiti a fost lovită de un, de un dezastru natural. Uraganele Sandy și Zac au lovit țara dumneavoastră și încă o dată populația haitiană a avut de suferit. Știți că puteți conta întotdeauna pe sprijinul um, Uniunii Europene. Noi vrem să ajutăm țara dumneavoastră, vrem să vă ajutăm să ajungeți o țară stabilă din punct de vedere economic și stabil uh, și politic, mă scuzați. Vrem ca Haiti să fie o țară care să poată să fie autosuficientă, vrem o țară care să își reducă nivelul de sărăcie. Noi ne dorim o democrație de durată în Haiti, vrem din răzputeri ca acest lucru să se întâmple. Însă, domnule președinte Marteli, dumneavoastră aveți în față niște provocări absolut monumentale. Și dezbaterea de ieri din uh, Parlament, din Comisia Parlamentară, a arătat că ne dăm seama cu ce provocări majore vă confruntați în continuare, la trei ani de la acest cutremur. 170.000 de persoane din țara dumneavoastră au nevoie de adăpost. Sunt oameni care trăiesc în condiții absolut îngrozitoare. Deci e foarte important ca procesul de reconstrucție să continue. Acest proces de reconstrucție trebuie să fie cât mai eficient, trebuie combătută sărăcia și trebuie de asemenea ca democrația și statul de drept să fie consolidate și pentru asta e nevoie de reforme, mai ales în sectorul justiției. Și în ceea ce privește finanțarea oferită de Uniunea Europeană, Trebuie să spun că noi vrem să ne asigurăm că angajamentele luate vor fi respectate. Deci noi vrem să ne respectăm promisiunile făcute față de țara dumneavoastră. Vrem în continuare să uh, dăm dovadă de solidaritate față de cetățenii țării dumneavoastră. Aveți niște programe de reformă foarte ambițioase și trebuie să știți că Parlamentul European e un partener de încredere pentru dumneavoastră, un partener care se va lupta din răzputeri pentru ca angajamentele financiare din buget să fie menținute. Noi trebuie să garantăm aceste resurse financiare. De aceea ne luptăm pentru un buget ambițios. E singura garanție prin care putem menține nivelul de solidaritate actual. Acum, domnule Martelli, e o plăcere să vă dau cuvântul și să vă urez încă o dată bun venit aici în Parlamentul European. Mir hier auch mal einer hilft. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, Apreciez onoarea pe care ați uh, adus-o țării mele primindu-mă aici uh, în acest for prestigios al Parlamentului de la Strasburg și aș dori să vă mulțumesc pentru asta. Doamnelor și domnilor eurodeputați, vin aici cu un nou crez, acela care a fost și al dumneavoastră în fața obstacolelor, acela care v-a permis o perioadă de dezvoltare, acești 30 de ani glorioși, același care va uh, după al doilea război mondial, același care a dărâmat uh, uh zidul de la Berlin și acela care l-a animat pe respectatul Paul Henri Spack. Vin aici să vă spun că, în ciuda problemelor pe care le-a avut Haiti, uh, nu a aruncat prosopul și nu s-a lăsat. Încet, dar sigur, Haiti se ridică și tocmai această veste bună vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră. Această schimbare de direcție, dacă o datorăm curajului populației noastre și a hotărârii administrației noastre, cu siguranță și cooperarea Europei a jucat un rol extrem de important, poate cel mai important. Și aș dori să vă mulțumesc pentru asta. Văd aici semnele unei amiciții, unei prietenii care a fost realizată de istorie, o prietenie care nu uh, le poate lăsa indiferenți uh, față de criza financiară care, dacă vă amenință pe dumneavoastră, ne atinge și pe noi. Rămân convins că o Europa unită, deci și mai puternică, va ști, să, va ști să găsească soluțiile adecvate pentru relansarea economică. Rămân, rămân convins că nicio recesiune nu este permanentă. Durata unei crize depinde de rapiditatea și de înțelepciunea măsurilor de redresare. De la Mario Draghi la Christine Lagarde, pentru a nu-i menționa decât pe aceștia doi, aveți acces la unele dintre cele mai inteligente creiere de pe planetă care Uh, vă vor permite să uh, rezolvați criza. Dar prezența mea aici dorește în primul rând să vă mulțumesc pentru generozitatea și pentru solidaritatea de care ați dat dovadă și să vă reamintim că uh, nicio țară nu poate ieși din sărăcie doar trăind de la mila altora. Certes, Haïti a encore cu siguranță Haiti are în continuare nevoie de ajutor și haitienii uh, au uh, în continuare nevoie de locuri de muncă productive, de schimburi uh, comerciale și de investiții directe. Haitiul se află la porțile Americii această America de Nord care reîncepe să crească și America de Sud care de data asta nu a intrat în criză și nu a încetat niciodată să se dezvolte. Haiti este o platformă strategică, un mediu propice investițiilor, o trambulină care poate permite întreprinderilor europene să participe la reconstrucția țării și uh, să se pregătească și să pregătească un avampost strategic în regiune. Avem nevoie de porturi, aeroporturi, drumuri, electrocentrale, hoteluri. Avem un sol fertil și putem cu ușurință să reîncepem să ne hrănim populația și să exportăm surplusul de uh, culturi. Avem un climat și o geografie inegalabile. Avem mii de kilometri de plaje cu nisip alb și o natură care este în continuare virgină și neexplorată. De la Fort Liberté la Chei, de la Gonaiv la Miragoan, țara noastră are nenumărate porturi um, care sunt protejate în mod natural. Avem o populație tânără și curajoasă și gata de muncă. Și am venit astăzi aici pentru a vă prezenta, pentru a vă invita și pentru a vă incita să profitați de ce are această țară mai bun și de extra, extraordinarele ocazii de investiții. Vă invit să lucrați cu noi pentru a ne ajuta să ne recâștigăm suveranitatea financiară și să ne reîntoarcem pe piețele financiare internaționale. Sunt aici pentru a putea uh, discuta noi acorduri de liber schimb. Vă incit, deci, să lucrați cu noi pentru a concepe și a dezvolta proiecte care să fie inteligente și rentabile. Vă solicit să colaborați cu noi pentru ca împreună să găsim cele mai bune mijloace de finanțare pentru aceste proiecte. Mulți dintre profesorii dumneavoastră ieșiți la pensie visează doar să uh, Uh, contribuie la crearea unei noi lumi, o lume mai dreaptă și mai echitabilă. Trimiteți-i la noi. Participați la formarea tinerilor noștri și a profesorilor acestora. Contribuiți împreună cu noi la schimbarea istoriei. Istoria care ne reamintește legăturile pe care le avem cu Spania, Anglia, Franța, Italia, Polonia. Istoria mai recentă care ne trimite la ceea ce până în 1940 erau legăturile noastre comerciale cu uh, Germania. Istoria care va reține faptul că Uniunea Europeană face toate eforturile în aceste momente în țările din Africa, Caraibe și Pacific pentru uh, cooperare și dezvoltare. Europa poate să fie mândră de rolul său în lume, de farmecul său, de convingerile sale de curentele de gândire pe care le încurajează, de reacțiile pe care le are față de problemele planetei, de inițiativele care îi aparțin și de rolul său față de țările emergente. Tinereța european, tineretul european, mă scuzați, trebuie să știe că țările din Sud contează pe ele, că nu se pot, că tineretul nu se poate închide în sine și că generozitatea sa și alegerile inteligente va, vor duce la o lume uh, care să aibă o moralitate mai bună, o mai bună democrație și o mai mare toleranță. Astăzi, Haiti, mândră de această prietenie, rupe practic lanțurile unei subdezvoltări endemice își exorcizează vechii demoni, luptă împotriva deșertificării care o amenință și vrea să se deschidă către lume. Deja de un an și jumătate administrația mea se străduiește să facă acest lucru. Uneori cu hârtoape, dar nimeni nu poate să nege buna credință de care dăm dovadă. În acest an, Haiti a fost lovit cu intensități diferite de furtunile tropicale Isaac și Sandy, care ne-au pus iarăși la grea încercare. Și încă o dată am pierdut uh, vieți omenești, recolte, uh, locuințe, uh, vite și așa mai departe. Și încă o dată comunitatea internațională a ajutat rapid la uh, salvare și reconstrucție. Într-o bună zi va trebui să rupem acest cerc vicios și să construim un cerc virtuos. Asta facem și tocmai datorită acestui lucru Haiti va renaște din cenușă. Haiti va renaște pentru că am, deven- am devenit conștienți de faptul că vulnerabilitatea teritoriului nostru, care este deja considerabilă, va crește în anii următori în ritmul uh, progresului, în ritmul avansării schimbărilor climatice anunțate pentru Antile. Ne vom ridica pentru că lucrăm din greu cu altă scară a timpului, aceea prevenției și prevenția în acest uh, domeniu este tocmai amenajarea teritorială. Amenajarea teritoriului înseamnă că țara va fi mai puțin vulnerabilă înseamnă că vom proteja uh, versanții pentru ca din cauza defrișărilor să nu, sau a urbanizării anarhice să nu provoace distrugeri. Amenajarea teritoriului înseamnă că putem să evităm să pierdem milioane de dolari pentru fiecare accident uh, climatic și să putem crea un cadru de viață acceptabil pentru populația noastră. Noi avem instrumentele necesare pentru a transforma acest vis în realitate. Aceste instrumente, cum ar fi uh, Centrul Național de Informație Geospațială, care este susținut de Uniunea Europeană și CIAT, Comitetul Interministerial al Amenajării Teritoriului, la care contribuiți și dumneavoastră și aș dori să vă mulțumesc pentru asta. Vreau să vă spun cum va utiliza administrația mea aceste uh, două instrumente pentru tocmai a lua măsuri la timp și pentru a-și pune amprenta asupra uh, țării noastre. Pentru că în acest uh, domeniu Bătrânul continent este înaintea tuturor, așa cum am spus, așa cum se spune la noi, Europa este prima care merge înainte continuă, deci, să inspire o lume în plină schimbare și din ce în ce mai des vedem că este cavalerul singur al statelor care uh, cedează în fața regionalizării și formează spații de liberă circulație pentru bunuri și persoane, vorbește cu o singură voce și se susține reciproc, păstrându-și totuși identitatea. Regiunea din Caraibe, la fel ca și Antilele, poate să apară la un moment dat ca o veritabilă uniune de state independente și să tragă um, profitul pe care îl conferă această poziție geostrategică extraordinară. Pentru că nu doar prețul stabilității, vreau să zic chiar prețul păcii în lume este în joc aici, ci chiar mai mult. Uh, pentru că toți actorii implicați trebuie să se angajeze pentru ca pacea să domnească și pentru ca să avem stat de drept și pentru ca să avem justiție. Uniunea Europeană, în cadrul uh, uh sprijinului pe care îl acordă țărilor din Africa, Caraibe și Pacific, își aduce contribuția și uh, Anvelopele înscrise în fondurile europene de dezvoltare la capitolul de integrare regională devin, din, devin mult mai substanțiale și participă la această inițiativă. Astăzi uh, subscriem și noi la acest uh, lucru pentru că suntem conștienți de locul nostru și de uh, ponderea și de rolul nostru în regiune, dar de asemenea ne știm și problemele. Suntem lucizi și ne-am evaluat foarte bine întârzierile uh, și am uh, decis să încetăm și să nu ne mai uh, um, considerăm uh, vinovați și să nu ne mai autoflagelăm, ci mai degrabă să muncim pentru a depăși aceste întârzieri. Și o facem în fiecare zi câte un pic. Nu va fi un sprint, dar va fi o, o cursă de rezistență. Și și în acest caz Europa ne inspiră, pentru că unele dintre statele membre uh, Ehm, acum în urmă cu uh, mai bine de, în urmă cu jumătate de secol, secol uh, aveau probleme, dar acum, în ciuda crizei financiare, au niște fundații solide care le permit să își revină. Renașterea Europei ține și de gestionarea transparentă a resurselor publice, de utilizarea lor rațională, de funcționarea um, fără echivoc a justiției, a sistemului de justiție, de nivelul de educație al populațiilor și de dorința acestora de a munci uh, cu hotărâre la reconstruirea economiilor lor. Succesul nu are frontiere. Mandatul meu este dedicat, printre altele, și școlarizării populației noastre, luptei împotriva corupției, uh, înființării unui stat de drept și vreau să cred că rezultatele nu vor întârzia să apară. Deja în mai puțin de 2 ani, mai bine de un milion de copii care erau până acum uh, lăsați de izbeliște au fost integrați în mod gratuit în sistemul de educație fără uh, un, alte eforturi decât uh, sprijinul bugetului public. Efortul de renaștere s-a soldat deja de, cu o, o cifră de mai bine de un milion de oameni fără adăpost care deja au, și-au găsit locuințe noi, justificând astfel eforturile contribuabililor din țările dumneavoastră. Vreau să uh, îi asigur pe aceștia de întreaga mea recunoștință și vreau să-i asigur că solidaritatea lor nu a fost spoliată și că cei mai vulnerabili dintre cetățenii noștri au fost adevărații beneficiari. Statul de drept pe care îl um, invocăm în uh, dorințele noastre prinde deja chip. Posturile vacante din instituțiile noastre au fost uh, ocupate. Constituția, Constituția modificată, în ciuda slăbiciunilor sale, a fost promulgată. Magistratura și-a regăsit uh, punctele, și-a regăsit fundația. Consiliul uh, Constituțional a depus jurământul și și-a asumat rolul. Uh, Consiliul Electoral a început să fie constituit, alegerile care trebuie să reînnoiască o treime din Senat uh, sunt așteptate în curând. Libertățile cetățenești uh, au început să apară, presa se exprimă în mod liber și opoziția cu atât mai mult se poate exprima liber. Corupția cedează teren și uh, marele banditism nu își mai găsește adăpost aici. Încet, dar sigur, justiția devine mai justă, mai dreaptă. La capitolul drepturile omului lucrez în mod activ pentru a ratifica în cursul mandatului meu acorduri și convenții care uh, vor transforma anumite infracțiuni în infracțiuni care nu pot fi prescrise. La același capitol, uh, în timpul mandatului meu și cu cooperarea dumneavoastră, dreptul la sănătate, la muncă, la egalitatea de șanse, uh, la egalitatea de gen, la protecția minorilor vor deveni realitate. Semnele sunt deja aici. Domnule președinte, doamnelor și domnilor europarlamentari, la început am avut o Europa economică. Părinții fondatori ai CEE au înțeles acest lucru. Țările ACP ar trebui să înțeleagă și ele la fel, în special Haiti. Cooperarea dumneavoastră tinde să susțină la noi marile proiecte de infrastructură drumul național 3, din care un tronson foarte mare a fost uh, inaugurat recent în, prezinț, în prezența domnului comisar Pibalks, este un semn elogvent. Acest drum va permite și deja permite dinamizarea economiei colectivităților teritoriale din această uh, regiune. Atelierele de transformare a materiilor prime la frontierele cu uh, vecinii noștri dominicani vămile de la frontiere, toate astea merg și ele în sensul dezvoltării economice pe primul plan. Și tocmai de aceea, începând de la, chiar de la începutul mandatului meu, am, uh, ținut să, am susținut aceste paradigme și altele acelea care foarte adesea sunt inspirate din înțelepciunea, idealurile și bătrâna dumneavoastră civilizație. Acelea care uh, strălucesc de la Strasburg, uh, care de acum este legat în mod strâns de idealurile democratice ale Parlamentului dumneavoastră cele în baza cărora m-ați primit astăzi aici cu atât de multă căldură și vă mulțumesc pentru toate astea. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru cuvintele pe care le-ați spus astăzi și vă mulțumesc de asemenea și pentru faptul că ne-ați adus aminte de părinții fondatori ai Uniunii Europene. Discursul dumneavoastră e un discurs de încurajare, care ne reamintește că proiectul nostru de integrare nu e important doar pentru noi, ci și pentru alte părți ale lumii. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră.